Pan Przewodniczący! Good morning. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, începem sesiunea plenară. ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego w dniu 13 października aș dori să anunț reluarea ședinței suspendate în 13 octombrie anul curent. Procesul verbal a fost distribuit. Dacă aveți comentarii, nu, atunci se consideră că procesul verbal al ședinței din 13 octombrie este adoptat. am câteva comunicări inițiale. În următoarele săptămâni vor fi luate o serie de decizii foarte importante pentru Europa. Ieri am asistat la încheierea Consiliului European. Eurogrupul și Consiliul European vor trebui să ia decizii care să satisfacă cetățenii și piețele domnii Van Rompuy și Barroso vor fi aici joi la ora 10 pentru a ne relata despre aceste concluzii. Avem această săptămână dezbaterea în legătură cu semestrul european și votul asupra bugetului miercuri. Am dorit ca bugetul pentru 2012 să fie un buget pentru investiții, creștere și creare de locuri de muncă. Mulțumesc tuturor colegilor care au fost prezenți la o conferință legată de noul cadru financiar multianual până în 2020. Această conferință a fost uh, lansată la inițiativa Parlamentului European. Conferința a fost un succes și s-a cerut o conferință, o reluare a acestei conferințe peste șase luni și peste un an. Am, au fost uh, prezenți câteva zeci de eurodeputați uh, care s-au implicat extrem de mult în discuții. Ieri au avut loc primele alegeri democratice din istoria Tunisiei. A fost o zi istorică pentru Tunisia și pentru întreaga lume arabă. Alegerile s-au, au, au, de, s-au decurs în mod pașnic și s-au bucurat de o participare la vot extrem de mare, de peste 90%. Sperăm că noul Parlament și noul Guvern se va bucura de succes. Membrii Parlamentului European au monitorizat aceste alegeri și vom auzi Uh, raportul lor în următoarele zile. Voi vizita Tunisia duminică, va fi a doua vizită pe care o fac în Tunisia de la începutul primăverii, primă, primăverii arabe. Este vorba de o destinație foarte importantă pentru Uniunea Europeană. În ceea ce privește Libia, un alt uh, Uh, vecini din sudul Europei, Libia se poate îndrepta și ea spre democrație. Sistemul politic va trebui să fie bazat pe statul de drept și respectarea libertăților fundamentale. Sâmbătă voi vizita și Libia, mă voi întâlni cu partenerii noștri și voi discuta cele mai urgente probleme. Salut faptul că țara a fost eliberată după mai mult de 40 de ani de regim dictatorial din partea colonelului Gaddafi. Săptămâna trecută am aflat vești bune pentru cetățenii spanioli. Organizația teroristă ETA a anunțat încetarea operațiunilor armate în mod definitiv. Acum această organizație trebuie să se dezarmeze și să se dizolve. Salutăm toate de- instituțiile democratice spaniole și serviciile care au luptat împotriva terorismului în această țară. Lupta a fost una îndelungată. De asemenea, ne exprimăm condoleanțe familiilor, familiilor celor 829 de victime ale ETA în ultimele, în ultimele decenii. În Turcia au, și-au pierdut viața mai mult de 200 de persoane în cu tremurul de duminică. În numele Parlamentului European exprim condoleanțe familiilor vi- victimelor. Împărtășim durerea Turciei și cer tuturor deputaților să ne ridicăm într-un moment de reculegere în memoria victimelor uh, cutremurului din Turcia. Thank you. Mam do Państwa następujące oficjalne informacje. Właśnie... Am următoarele comunicări oficiale. Autoritățile competente din Suedia m-au informat că doamna Lena Ek va fi înlocuită de către domnul Kent Johansson începând cu 18 octombrie 2011. Îi urez bun venit noului nostru coleg